Bună dimineața tuturor! Declarăm sesiunea deschisă. În această dimineață o să alegem președintele Parlamentului European în conformitate cu dispozițiile regulamentului nostru și nu pe baza deciziilor și propunerilor venite din exterior. Parlamentul nostru este un parlament liber și autonom. Vreau să vă informez că am primit, în conformitate cu dispozițiile aferente din uh, regulament, următoarele candidaturi pentru postul de președinte al Parlamentului European. Domnul Scott Keller, doamna Scott Keller,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 Ian Zaradil. Toți candidații mi-au confirmat că acceptă candidaturile. Înainte să începem votul, am să dau cuvântul, pe scurt, fiecărui candidat în ordine alfabetică. Fiecare dintre dumneavoastră va avea 5 minute la dispoziție pentru a se prezenta. Ora la par- Doamna Ska Keller are acum cuvântul. Stimați uh, membrii ai Parlamentului European, stimați colegi, dar mai ales uh, dragi cetățeni europeni, în urmă cu 5 uh, săptămâni, cetățenii europeni au, uh, și-au exercitat dreptul de vot și ne-au ales pe noi ca reprezentanți ai lor. Ne-au dat mandatul pentru a șlefui, pentru a clădi viitorul Parlamentului European, dar și viitorul Uniunii Europene. Și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat încrederea mie și aceste instituții. Ne-ați dat însă și un mesaj foarte puternic și uh, neechivoc, respectiv că proiectul european trăiește. Alegătorii dumneavoastră Ați dat uh, un răspuns la discursurile uh, dezbinatoare și incisive ale uh, dreptei extreme cu un mesaj foarte clar și vă mulțumesc. Dragi colegi, la ultimile alegeri, uh, participarea la vot a fost uh, foarte mare. Este un semnal încurajator. Dar asta înseamnă și mai multă răspundere pentru noi, Parlamentul European. Grație alegătorilor, am primit un mandat foarte puternic pentru a hătărâ uh, viitorul Europei și pentru ca Comisia și statele membre să fie trase la răspundere. În calitate de eurodeputați, am primit un mandat pentru a consolida Parlamentul European ca instituție europeană. Și deci, haideți să-l întărim astăzi și haideți să-l întărim împreună prin alegerea unui uh, președinte al Parlamentului care întruchipează independența instituției noastre. Nu putem accepta ca președinția Parlamentului European să fie tratată ca o monedă de negociere în toate aceste negocieri uh, ale uh, Consiliului învechite, în culise. Nu e răspunsul pe care îl putem da cetățenilor noștri. Fără nicio îndoială, Uniunea Europeană este mai importantă acum decât oricând. oricând având în vedere criza uh, climei, inegalitățile sociale și confruntările internaționale. Avem nevoie de mai multă Europa, acum mai mult decât oricând însă noi ca instituție nu am reușit întotdeauna să ne apropiem de cetățeni și să-i convingem că într-adevăr uh, luptăm uh, pentru ei și că ținem cont de problemele care sunt uh, importante pentru ei. Și în calitate de președinte aș dori să readuc încrederea și aș dori să mă asigur că Parlamentul European este forul în care cetățenii cu adevărat discută. În ultimii ani am avut mai multe dezbateri cu viitorul Europei, cu șef de stat și de guverne, cu președinți. A fost foarte interesant, dar haideți să schimbăm direcția și să spunem că deschidem această uh, casă a democrației europene la o dezbatere cu cetățenii, cu societatea civilă, cu societatea uh, care fac parte din continentul nostru astăzi. La Parlament apărăm uh, cu putere drepturile omului, democrația, statul de drept iar în calitate de președinte al Parlamentului îmi doresc să fiu ambasador pentru aceste valori și principii. De asemenea, pentru a păstra credibilitatea Parlamentului ca instituție, trebuie să ne asigurăm ziguri că punem în aplicare principiile pe care le impunem celorlalți. Că e vorba de transparență, de egalitatea de gen, incluziune socială, drepturile lucrătorilor, dar și reducerea uh, amprentei uh, ecologice. Dragi colegi, Uniunea Europeană este cea mai mare înfăptuire a continentului european i-a adus pace, prietenie și prosperitate pe un continent care în trecut a fost dezbinat, a fost răvășit de războaie și de ură. În calitate de membri aleși ai Parlamentului European avem o răspundere comună. Trebuie să onorăm și să apărăm uh, acest uh, patrimoniu istoric. Eu m-am născut într-o țară care a fost uh, dezbinată de cortina de fier. Eu am, trecut, am trăit uh, la granița între Polonia și Germania. Chiar eu am văzut cu proprii ochi, am văzut ce se întâmplă uh, când oamenii se întâlnesc, când nu mai există granițe în minte, dar și la fața locului. Și în calitate de președinte european, sper să am posibilitatea să apăr această moștenire europeană. Pentru a apăra Europa trebuie să dăm dovadă de curaj, să schimbăm Europa în bine și în calitate de uh, singură instituție aleasă direct, Parlamentul European are un rol cheie în uh, acest salt înainte. Uh, Parlamentul European, timp de ani de zile, a luptat pentru a spori drepturile și prerogativele noastre ca Parlament, pentru că asta înseamnă și reprezentarea cetățenilor, cetățenii care ne-au ales, care ne-au trimis aici. Pentru a continua uh, această activitate, îmi depun astăzi candidatura la postul de uh, președinte al Parlamentului. Ar fi o onoare pentru mine și v-aș fi recunoscătoare pentru uh, sprijin. Mulțumesc! Acum are cuvântul Sira Rego. Gracias. Mulțumesc. Este o mândrie să reprezint candidatura unui grup care este mic în număr, dar care este angajat ferm să apere interesele popoarelor europene și în special a lucrătorilor. Prezentăm această candidatură pe baza convingerii că există grupuri și guverne europene care negociază cu viața oamenilor, dar viața milioanelor de oameni depinde de deciziile pe care noi le luăm în acest Parlament. De aceea, pentru noi, este absolut esențial să vorbim despre persoana care va conduce această instituție în acești ani. De ce parte va fi? Va fi de partea lobby-urilor și a multinaționalelor? Va fi de partea Europei zidurilor? Va continua să promoveze neofascismul sau, așa cum vrem noi, odată pentru totdeauna va, se va pune de partea lucrătorilor și a drepturilor omului. De aceea noi apărăm un parlament care să răspundă nevoilor cetățenilor, care să-și dedice mandatul suveranității popoarelor și Uniunea Europeană să nu mai progreseze cu costul exploatării lucrătorilor și resurselor naturale. Suntem conștienți că politicile economice europene uh, au lăsat mulți șomeri în țări din Europa, în Spania, în Grecia, în Portugalia. Am suferit foarte mult. Doctrina neoliberală pe care se bazează Uniunea Europeană generează suferință, șomaj, precaritate și inegalități. Aceste politici ne duc la o viață fără viitor, fără speranță și nu doar la nivel economic. Aceste modele productive și de consum sunt responsabile de criza ecosocială și criza climatică pe care o traversăm. Să negi așa ceva este să te înșeli singur. Modul în care politica europeană își aplică politicile nu va soluționa o problemă de care evident suferă toate statele. Credem că uh, acesta trebuie să fie unul dintre principalele lucruri pe care să le discutăm aici și de aceea vă cerem să ne sprijiniți propunerea pentru a crea o comisie specială pe urgențele climatice. Este absolut de neevitat. Dar mai avem ceva de spus. Politica neoliberală a Uniunii Europene este cea care dă naștere monstrului fascismului. Avem aici extrema dreaptă, îi avem pe cei care promovează politici xenofobe, rasiste și maciste. Să nu permitem că Parlamentul să normalizeze discursul urii sau să justifice încălcarea drepturilor omului dintr-o perspectivă a securității înșelătoare cu câteva zile în urmă, Carola Rachet, o eroină care a salvat vieți pe Marea Mediterană, a fost închisă. Domnul Salvini vrea să o limiteze. De aceea spunem că Parlamentul trebuie să acopere și să ajute toate persoanele care se ocupă de salvarea de vieți. Eu vin din Sud, dintr-o țară din Sud. Și atunci când le blocăm pe femei, Știm că feminismul poate să oprească fascismul, este o garanție de oprire a fascismului Vrem o societate absolut nouă. Cerem guvernelor și Comisiei Europene să nu ne mai înșele. Femeile nu doresc să fie simple cote. Vrem politici feministe, vrem să transferăm, să ne transformăm viața și să fim o adevărată categorie politică. Feminismul trebuie să fie prezent pe agenda instituțiilor, inclusiv a Parlamentului, dar nu ca o etichetă, ca o matrice pe baza căreia să ne construim societățile. Istoria femeilor invizibile care au ajutat la construcția țărilor noastre trebuie să fie cunoscută. Nu trebuie să permitem să fim șterse din istorie, pentru că noi am stat la baza societății și astăzi suntem aici știind uh, în care este rolul nostru. Apărăm drepturile oamenilor noștri, oameni care își câștigă viața făcând eforturi, muncind și Vrem să avem o Europa a fraternității și antifascismului. Uh, vrem rezistența republicanilor spanioli. Să nu uităm ce s-a întâmplat la Acropolis, în Atena. Uh, să nu uităm <laughs> tot ce s-a întâmplat în Europa, partizanii italieni din Bella Ciao care s-au opus lui Mussolini. Aceasta e Europa pe care o dorim și revendicăm și lupta în prezent. Ne recunoaștem în această luptă. De, demnitatea uh, Sea-Watch ne arată că ne luptăm cu o Europa zidurilor. Să nu uităm că tinerii au dreptul la un viitor pe o planetă vie. Europa feminismului va schimba totul și pentru asta ne implicăm ca Parlamentul să construiască Europa păcii, a solidarității, care să nu lase pe nimeni în afară. Mulțumim și să câștigăm lupta! Prego. Vă rog, aș vrea să-i rog pe candidații la președinție să vorbească într-un ritm mai lent, pentru că aceste discursuri sunt interpretate și interpreții trebuie să poată urmări ritmul. În Parlamentul nostru fiecare dintre dumneavoastră are dreptul să-și exprime ideile. Dacă dorim respect, trebuie să-i respectăm și noi pe ceilalți. Dau acum cuvântul domnului David Maria Sassoli. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Candidez și eu la postul de președinte al Parlamentului. Și fac asta pentru că, după părerea mea, Europa va fi mai puternică dacă avem un parlament ce poate juca un rol mai important. Ne confruntăm cu niște provocări decisive și în viitorul apropiat vom avea de traversat niște probe dure care vor amenința chiar ideea Uniunii Europene. Aceste provocări pot fi înfruntate dacă rămânem uniți, dacă reușim să ne respectăm diversitatea și să ne exercităm în cel mai bun mod posibil funcția noastră legislativă în domeniul bugetar, control și orientare politică. Vreau să fiu un reprezentant al dumneavoastră, să reprezentăm împreună diferențele și capacitatea noastră de a hotărâ astfel încât să arătăm că Parlamentul are un lor central, autonom și reprezintă adevărata valoare a democrației. Oricare este părerea noastră, trebuie să ne implicăm cu toții în a construi Casa Democrației Europene și Parlamentul trebuie să fie Casa Democrației Europene. Alegerile au fost un succes la nivelul participării, să recunoaștem. Nu ne așteptam nici noi și noi am fost foarte implicați în alegeri pentru că s-au prezentat la urne pentru prima oară un număr enorm de alegători, inclusiv noi alegători, și adunarea noastră reprezintă exact acest element de noutate. Avem 62% eh, ca număr noi deputați, un procent foarte mare, noi energii. Alegătorii ne-au dat un mandat, ne-au spus că ei au încredere în instituția noastră, au încredere în democrație în alegeri libere. Nu putem să-i înșelăm, nu putem să-i dezamăgim. Această legislatură a Parlamentului trebuie să interpreteze și să ajute la orientarea posibilelor schimbări necesare pentru ca Europa să devină mai puternică, mai modernă. Trebuie să readucem încrederea reciprocă între cetățeni și instituții. Trebuie să o aducem din nou în realitate. Și pentru asta avem nevoie de ambiție maximă și de curaj maxim pentru a face față marilor provocări ale schimbărilor, schimbărilor climatice, schimbări la nivelul justiției sociale, guvernul politicilor migratorii, schimbările la nivelul creșterii, locurilor de muncă, oportunităților echitabile și a drepturilor pentru toți. Dacă doriți să-mi dați încrederea dumneavoastră în calitate de președinte, ne vom lupta împreună pentru un parlament modern, mai transparent, ecodurabil, accesibil cetățenilor. Îmi voi dedica întreaga energie pentru a mă asigura că Parlamentul este respectat și subliniez respectat de state și de instituții. Dragi colegi, sunteți aici pentru că reprezentați o speranță poate chiar și furia cetățenilor noștri uneori. Dar fără îndoială reprezentați emoțiile și sentimentele popoarelor europene. Și am să fiu întotdeauna la dispoziția dumneavoastră, am să vă ascult, voi colabora cu dumneavoastră, voi acorda o mare atenție tuturor acestor aspecte pentru că doar așa putem asculta în mod constant respirația și dorința femeilor, bărbaților și tinerilor europeni care au niște oportunități extraordinare aici. Gândiți-vă, put, pot să călătorească, se pot îndrăgosti fără constrângeri, fără limite. Voi fi garantul unor deschiții, discuții deschise, pluraliste și directe, cu respectarea poziției tuturor, desigur poziției tuturor dintre dumneavoastră și respectarea prerogativelor Parlamentului. Pentru că aici, în această instituție, și uneori riscăm să uităm asta, dar aici ne protejăm independența. Nimic nu e posibil fără oameni. Nimic nu durează fără instituții. Jean Monnet a spus asta și cred că aceste cuvinte sunt de actualitate și astăzi. Mulțumesc! Și acum are cuvântul Ian Zaradil. Mulțumesc, domnule Tajani. Bună dimineața, domnilor și domnilor, dragi colegi europarlamentari. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu mă cunoașteți încă, am fost membru al acestui Parlament din 2004 și am uh, trecut uh, prin cinci mandate de președinție ai Parlamentului European deja. Asta Cred că îmi dă o oarecare experiență să înțeleg ce ar putea face acest Parlament și ce ar trebui să facă, ce ar putea fi îmbunătățit și poate schimbat și ce ar trebui să facă președintele Parlamentului European sau ce n-ar trebui să facă. Cred că această experiență, de asemenea, îmi spune ce face un bun președinte al Parlamentului European și cred că un bun președinte al Parlamentului European ar trebui să fie non-partizan, neutru, imparțial. Ar trebui să trateze toate grupurile și toți indivizii din acest Parlament în mod egal, corect și cu respect. Și acea persoană ar trebui să nu uite niciodată că nu reprezintă, nu se reprezintă doar pe sine, ci că reprezintă întregul Parlament. Și subliniez acest lucru în întregime, Parlamentul în întregime. Am avut uh, avantajul că mi-am început campania un pic mai devreme, așa că am uh, creat acest, uh, această broșură cu o fotografie a unui tip simpatic uh, pe prima pagină. Uh, v-a fost trimis tuturor pe e-mail. Sper că măcar unii dintre noastre ați avut ocazia să citiți acest material. Uh, Vorbesc aici despre ce trebuie să facem ca să recâștigăm încrederea în acest Parlament, cum să avem un Parlament deschis și corect, cum să ascultăm și să reacționăm față de preocupările cetățenilor noștri, cum să avem un Parlament mai eficient, mai puțin risipitor și, uh, de asemenea, ofer uh, câteva idei strategice pentru viitor. Mm, și mai întâi de toate, vorbesc uh, în aceste principii despre refacerea echilibrului. Cred că Trebuie să uh, refacem uh, echilibrul între nivelul european și nivelul național pentru a putea colabora și să găsim un nou echilibru între instituțiile noastre, între Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană. Ar trebui să oprim uh, lupta interinstituțională și să trecem la un nou nivel de cooperare am menționat echilibrul, n-ar trebui să uit să menționez și un alt aspect al acestui echilibru. Din 2004, în ultimii 15 ani, 13 noi țări s-au alăturat Uniunii Europene. 11 dintre acestea din Europa Centrală și de Est. Și din câte știu, sunt singura persoană din acea parte a Europei care candidează pentru o poziție de vârf în cadrul Uniunii Europene și uh, Cred că avem nevoie și aici eh, de acest tip de echilibru. O treime din noile state membre nu fac parte și din zona euro și din câte știu, iarăși sunt singurul eh, candidat care vine dintr-o, zonă, dintr-o țară eh, care nu este în zona euro și care candidează. Și cred că avem nevoie și de acest tip de echilibru. Și în ultimul rând avem țări mari, dar și țări mai mici sau mijlocii. Și dacă nu mă înșel, cred că în afară de uh, candidații din Belgia sunt uh, singurul reprezentant al unei țări mici sau mijlocii care din nou candidează pentru o poziție de vârf în Uniunea Europeană și cred că avem nevoie și de acest tip de echilibru. Așadar, doamnelor și domnilor, nu pot decât să vă invit uh, politicos să votați pentru mine și în schimb vă promit că voi fi un bun președinte al Parlamentului. Vă mulțumesc în avans pentru fiecare vot. Am ascultat intervențiile celor patru candidați la postul de președinte, am ascultat ideile lor, propunerile lor și motivele pentru care vă cer sprijinul. Înainte să trecem la vot, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne permit să ne desfășurăm activitatea într-un cel mai bun mod posibil. Toți funcționarii, asistenții, uisierii, interpreții, pentru că fără ei nu ne putem desfășura activitatea ca reprezentanți ai poporului. Ringrazio Mulțumesc în special domnului Klaus Vele, secretarul general, și urez și la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Bun. Trecem acum la alegerile noastre libere. Repet, Parlamentul își va alege președintele independent de orice revendicare din afară. Deputații sunt cei care vor vota și își vor alege singur propriul președinte. Așa cum și eu am fost ales liber, sunt sigur că și următorul președinte al Parlamentului va fi ales liber de noi toți. Instrucțiunile în ceea ce privește alegerea președintelui au fost distribuite în format electronic și au fost primite de toți deputații. Există copii suplimentare, dacă este nevoie, la intrare în sală plenară. Pe baza articolului 16, aliniatul 1, pentru a fi ales, un candidat trebuie să obțină în primele trei runde de vot majoritatea absolută a voturilor exprimate. Încă o dată, pentru a fi ales, candidatul trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor exprimate. Voturile nule sau în alb nu vor fi calculate atunci când se numără voturile exprimate. Trecem acum la distribuirea buletinelor de vot și aș vrea să vă invit să așteptați până la deschiderea votării pentru că am să vă explic între timp care sunt uh, modalitățile prin care vom face aceste alegeri. Aș vrea să știu în primul rând dacă toți, uh, toate persoanele care sunt prezente la vot sunt aici. Dacă toți cei observatori sunt prezenți, mi se spune că da. Se distribuie acum plicurile și listele de vot pentru a putea vota, trebuie să puneți un X în căsuța corespunzătoare numel, numelui candidatului ales de dumneavoastră. Este posibil să se voteze un singur candidat, deci puteți vota un singur candidat. În cazul în care vreți să modificați votul, trebuie să cereți o nouă listă de vot din partea ușierilor noștri care vor distruge votul anulat. Orice însemn diferit de cel care exprimă votul pe lista de vot va duce la anularea buletinului respectiv. La fel se întâmplă și în cazul în care vor fi votați pe același buletin mai mult de un candidat. împăturiți foaia în patru înainte să o introduceți în foaie. Și pentru vot vă rog să vă folosiți urna care este în dreptul primei litere din numele dumneavoastră de familie. Prima urnă este pentru literele A și B, a doua pentru literele C și D, a treia pentru literele de la E la G, a patra pentru literele de la H la K, a cincea LM, a șasea NR, a șaptea pentru literele ST și a opta pentru literele de la U la Z. Nu puteți vota până când eu n-am să declar votul deschis. Non procederò alla... O să anunț deschiderea și închiderea votului numele deputaților care au participat la vot, la scrutinul secret, sunt publicate în procesul verbal și de aceea vă invit să semnați lista de prezență înainte să depuneți plicul în urnă. Vreau să vă reamintesc că trebuie să puneți votul în urna care este etichetată cu prima literă din numele dumneavoastră. Trebuie să aveți un document de identitate și badge-ul. Observatorii vor vota la finele votului și acum îi invit pe observator să se îndrepte către urne pentru a observa depunerea voturilor. Declar votul deschis.